Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Reluăm ședința noastră și dau cuvântul colegului nostru, Ali, pentru raportul asupra Fondului de Ajustare pentru Globalizare. E vorba de cererea pentru Olanda de între Overseasel. Mulțumesc, domnule președinte. De jos au uh, făcut o cerere pentru o contribuție financiară din partea Fondului de Adaptare la Globalizare. E vorba de redundanțe în sectorul economic, uh, în uh, vânzările uh, Angro, în regiunile NATS. Motorcycles in the NATS level 2 regions of NL 13. NATS nivel 2 în regiunile Drente, NL 13 și Overijssel în NL 21 din uh, de jos. Eh, cererea este conformă cu cerințele regulamentului Fondului de Adaptare la Globalizare, care spune că condițiile eh, pentru a acorda contribuția financiară sunt îndeplinite. Eh, elementele cererii sunt următoarele. Numărul de, de întreprinderi 6, număr total de redundanțe 1096, 800 de beneficiari, dintre care toți cetățenii europeni, mai ales tineri. Bugetul total 3 milioane de euro. Fondul de ajustare la globalizare eh, cu contribuție la nivel de 60%, 1.800.000 de mii 750 de euro. Eh, evaluările ne arată o legătură clară între redundanțe și criza economică globală. Deci regulamentul este respectat. Uh, s-a produs încetarea activității acestor uh, întreprinderi și există un uh, impact asupra economiei locale și naționale, precum și asupra ocupării. Toate acestea sunt prezentate, acțiunile propuse sunt eligibile, bugetul este prezentat în detaliu și se prezintă toate activitățile necesare pentru a depăși consecințele închiderii respectivelor întreprinderi. Uh, aplicația este corespunzătoare cu regulamentul. Aș uh, vă atrage atenția asupra unei moțiuni pentru rezoluție pentru Parlamentul European și propunerea pentru decizie Parlamentului European și a Consiliului în legătură cu mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare pentru două regiuni în uh, țările de jos de rente și Overaise. Mulțumesc! Merci. Merci pour cette Mulțumesc pentru această prezentare, spune președintele. Acum schimb de opinii, dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, reprezentanta Uh, nu, uh, dorește cineva să ia cuvântul. Mulțumesc, sunt raportor din umbră pentru PPE și vreau să susțin această mobilizare pentru că utilizarea de 1,8 milioane de euro uh, va ajuta mai mult de 800 de persoane, din care 60 sunt tineri, sub 25 de ani. Deci susține mobilizarea acestor sume din Fondul de Ajutare la Globalizare. Mulțumesc! Merci, monsieur Stigonec. Președintele, mulțumim. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, nu e cazul, așadar vă mai indic faptul că amendamentele, dacă doriți să depuneți amendamente, amendamentele trebuie să fie supuse uh, atenționate până la 31 ianuarie la ora 12 și se va vota Comisia de Bugete pe data de 9 februarie. Ajungem acum la punctul privitor la garanția acordată de UE Bănci Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiuni de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii Europene. Și dau cuvântul raportoarei doamnei Eider Gardia Saval. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, întâi de toate doresc să uh, spun colegilor că eu cred că alaltă ieri au primit deja un document uh, de lucru privitor la mandatul extern al BEI și uh, am considerat că e necesar să vă transmit acest document și să-l întocmesc ca să putem face o analiză a situației și ca să aveți o explicație, să vedeți despre ce e vorba în, în, uh, cu acest mandat extern al BEI. Uh, și ca să punem acolo negru pe alb, care anume sunt propunerile comisiei și să uh, punem și anumite întrebări, ca să putem avea o adevărată dezbatere, să vedem puțin care e poziția grupurilor politice și Uh, pe baza asta să putem uh, elabora raportul. Acum, uh, astăzi, vă voi prezenta părțile mai importante ale acestui document de lucru și ce mă interesează pe mine e să aud ce au de spus celelalte grupuri politice. În luna septembrie 2016, Comisia a prezentat această propunere de revizuire la jumătatea perioadei a mandatului extern a bănci europene de investiții. E un mandat extern care e vorba de aproximativ 10% uh, din uh, activitatea băncii europene de investiții, că întotdeauna bugetul uh, servește ca garanție pentru Banca Europeană de Investiții. În acest caz, noi garantăm posibilele pierderi sau posibile riscuri suverane și de natură politică ale tuturor operațiilor de credit și tot tuturor garanțiilor uh, BEI uh, conform mandatului. Pentru cadrul financiar 2014-2020 exista o posibilitate de garanta 30 de miliarde de euro, din care până acum, de fapt, au fost activate 27 de miliarde de euro și mai existau 3 uh, care au fost care au fost, 3 uh, miliarde, deci, care au fost lăsate uh, cu caracter opțional. Deci, nu, uh, noi dăm banii 100%, ci doar parțial și pentru 2017, 2018, 2019, 2020. Acum nu intru în detalii, însă vorbim de aproximativ 200 de milioane de euro, un, unii ani mai, un, puțin mai mult, în alți ani puțin mai puțin, deci cu acești 200 de milioane reușim să Uh, dăm o garanție băncii europene de investiții ca să poată pune în executare mandatul său. E un fond de, fond de garanție care, sigur, este finanțat prin plățile anuale de la bugetul european, însă, de asemenea, din uh, împrumuturi și din sumele uh, recuperate de la datornici, care ar fi propunerea Comisiei în primul rând, revizuirea la jumătatea perioadei este și aparte din acest uh, pachet pentru planul de investiții externe prezentat de Comisie împreună cu Fondul de Investiții pentru Africa cu obiectivul uh, de a aborda principalele cauze ale migrației și uh, a realiza obiectivele de dezvoltare durabilă. Și principalele propuneri ale Comisiei ar fi, mai întâi de toate, să se introducă un nou obiectiv în mandat, și anume tocmai acesta de a aborda principale cauze ale migrației, apoi să pună la dispoziție aceste 3 uh, miliarde de euro mm, care aveau caracter opțional, deci uh, să, să uh, treacă mandatul de la 27 de miliarde la 30 de miliarde de euro, dar în plus de asta să mai adăugăm 2300 de milioane pentru a putea deschide această garanție pentru sectorul privat. <clears throat> Asta presupune o sporire a garanției uh, din uh, buget de la 114 milioane de euro pentru acest cadru financiar și apoi uh, la negocierile de, pentru perioada de după 2020 trebuie să avem măcar 182 de milioane de euro gata pentru asta. Uh, Alte propuneri indicate aici sunt că se dorește modificarea sau dezvoltarea unui nou sistem de indicatori pentru a putea evalua mai bine aceste, valorifica mai bine aceste proiecte, uh, pentru a putea reacționa la criza migrației, apoi revizuirea listei țărilor eligibile. Știți că a existat o schimbare în relațiile cu Iranul, așadar Iranul va apărea pe listă și din listă Uh, dispar anumite țări care deja au ajuns la un nivel de dezvoltare relativ uh, ridicat. Și apoi se propune sporirea flexibilității, să transferăm uh, bani mai ușor. Până acum era o flexibilitate de 10%, iar acum se propune trecerea la 20%. În fondul de garanție, care e partea pe care o punem noi la buget, derivând din această nouă participare a sectorului privat, vom dispune și de o nouă sursă de finanțare, e vorba de veniturile pe care le vom uh, realiza de pe urma împrumuturilor către sectorul privat. Acoperirea garanției va funcționa în mod ușor diferit, deci trebuie să avem acești 9% în fondul de garanție pentru a putea garanta mandatul extern, însă avem 1% de securitate, avem 9% și primul 1% din venituri, o să lăsăm banii aceștia la buget ca să ajungem la 9% plus 1% de 10%, să avem mai multă securitate, dar uh, din buget se alocă 9% și altă noutate pe care o propune Comisia e că, comisia e că gestionarea acestei garanții să se întoarcă în mâinile Comisiei Europene, adică Banca Europeană pentru Investiții, să nu mai gestioneze ea respectiva garanție. Acestea ar fi propunerile. După cum vedeți, uh, sunt diverse elemente pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, aș dori să știu uh, dacă dumneavoastră considerați că această sporire care se propune a garanției uh, din partea Comisiei este suficientă. De la 27.000 la 32.300, vă amintesc cu acest nou obiectiv, însă dacă ne uităm la datele de punere în executare, a existat un avans uh, parțial, de exemplu cu inițiativa pentru ocuparea tineretului, uh, am alocat toți banii în primii ani și apoi în următorii ani nu ne-au mai rămas bani. Aici s-a întâmplat cam același lucru. Uniunea Europeană, mă rog, statele membre au cerut BEI să se concentreze mult pe Ucraina sau pe țările primăverii arabe și să uh, acorde avansuri și atunci în ultimii ani nu vor mai exista fonduri suficiente dacă ne-am dorit să menținem același nivel de investiții. În plus, după cum spuneam, în această propunere există modificări și în situația țelor respective. Deci avem noi țări pe listă, se vor schimba și relațiile politice cu Cuba. După cum știți, Uniunea Europeană are intenția de a fi mai activă în Cuba și atunci, uh, sigur că uh, trebuie să investim mai mult în aceste țări. Un al doilea element care mi se pare mie că e important și aș dori să știu care e poziția Parlamentului în acest sens e dacă suntem de acord să se transfere gestionarea garanției BEI către Comisie. Ieri, când am vorbit de regulamentul financiar, a fost uh, unul din subiectele de discuție. Ideea Comisiei Europene e să unifice toate garanțiile sub aceeași uh, linie, în aceeași linie bugetară și să confere mai multă securitate acestor garanții și mult mai, efi, mult mai multă eficiență banilor uh, de acolo. Mm la prima vedere, cred că e o propunere foarte pozitivă din partea Comisiei. Acum, întrebarea e dacă profităm de ocazie ca să transferăm uh, treptat în această unică garanție uh, banii respectivi, în acest caz banii pentru mandatul extern. Și o a treia întrebare care a apărut și la dezbaterea privitoare la EFSI e cum asigurăm noi că există această valoare adăugată deci nu doar uh, în ce privește mandatul de creditare externă, ci și altor uh, instrumente, cum ar fi acest plan de investiții externe, fondurile fiduciare. Deci toate aceste instrumente care apar uh, rând pe rând și care deja existau la buget și în acest caz vrem să, iată, dedicăm banii luptei împotriva cauzei migrațiilor, mai ales din Africa, țările din vecinătate. Deci cum să ne asigurăm că banii Uh, aceștia au într-adevăr o valoare adăugată. Și, în ultimul rând, da, vedeți deja că în documentul de lucru pun acolo mai multe întrebări. Deci cum să uh, fie mai vizibilă activitatea Uniunii Europene și cum ne asigurăm că beneficiarii <clears throat> acestor bani de la bugetul european știu că uh, acolo e vorba de bani de la Uniunea Europeană și cum se îmbunătățește controlul Parlamentului și accesul la informații, ca să putem avea la dispoziție toate datele, să știm că criteriile noastre politice și prioritățile noastre uh, sunt cu adevărat respectate. Cam asta e pentru moment și aștept acum reacții din partea colegilor. Merci. Merci. Președintele, mulțumesc, doamnă raportare. Mm, comisia acum, aș uh, spune, să ia cuvântul dacă poate să răspundă întrebărilor doamnei Gardia Saval. C'est Monsieur Benjamin Angel, tout au pupitre. Domnul Benjamin, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim raportorului și Parlamentului și dorim să facem câteva observații. În primul rând, în ceea ce privește uh, mărimea acestei propuneri, e clar că am putea face mai mult cu un proiect mai mare, însă problema cu care ne confruntăm este că este o parte a CFM-ului și este constrângerea cea mai mare cu care ne confruntăm. Propunerea făcută reprezintă deja o creștere substanțială, pentru că inițial se vorbea a, doar de a, 3 miliarde suplimentare iar acum am adăugat uh, încă 2,3 miliarde. Și aceasta are uh, consecințe directe asupra actualului CFM, ceea ce înseamnă că avem nevoie de 300 de milioane extra la buget, uh, din care uh, 35 vin din CFM. Știu că 35 de milioane nu par atât de mult, dar de fapt reprezintă destul pentru că la ora actuală buzunarele sunt cam goale. Aș dori de asemenea să clarific, pentru că a existat o neînțelegere și am avut dezbateri uh, pe larg la Consiliu pe această temă. Ce a propus Comisia este o creștere uh, peste tot, inclusiv în Est. Nu propunem o reducere în Estul Europei, ci o creștere peste tot. Ce s-a întâmplat însă? Că BEI a încheiat deja o parte din cheltuielile sale în Est și, bineînțeles, nu poate să mențină același ritm ca până acum. Deci va trebui să își recalibreze eforturile în Est, pentru că a cheltuit foarte mult pe o perioadă scurtă de timp, ceea ce fusese prevăzut pentru o perioadă de timp mult mai mare. Bineînțeles, nu e prea durabil. Și pentru a o ajuta în acest sens, dorim să-i oferim mai mare flexibilitate și trecem de la 10 la 20% cu această flexibilitate. Și există țări pentru care uh, se prevăzuse, se alocase fonduri uh, se alocaseră fonduri mari cum ar fi Rusia și unde nu s-a întâmplat nimic, deci aceasta ar putea să ajute BEI-ul pentru a redistribui acești bani. Referitor la uh, gestiunea uh, activelor în fondul de garanții, Comisia nu dorește să critique BEI în ceea ce privește performanța sa, însă e vorba aici de o chestiune foarte simplă. Avem uh, uh niște plăți uh, pentru bei pe care uh, le facem pentru niște activități pe care le-am putea face chiar noi. Și atunci întrebarea care se pune este dacă am putea face economii în buget sau uh, profituri pentru statele membre. Dacă transferăm această gestiune a activelor, care înseamnă doar să uh, se vindă, vândă tot felul de titluri uh, dacă transferăm deci această activitate la comisie, atunci uh, generăm economii de în jur de un milion de euro anual. Și pentru că un euro e folosit pentru a finanța 11 euro de acțiune, asta înseamnă că pe această perioadă de ACFM-ului am putea mm, face 66 de milioane de euro de împrumuturi sau asistență macrofinanciară pentru alte țări. Pentru că acest fond de garanții acoperă uh, nu doar um, uh, leasingul, ci și alte activități. Deci e vorba aici de capacitate, de expertiză avem tot ce ne trebuie, nu e nevoie să aducem nimic în plus și la momentul actual gestionăm un buget mult mai mare decât cel pe care îl gestionează BEI. Deci nu e vorba aici de o critică adresată BEI, care își face treaba foarte bine, dar uh, atunci când uh, avem uh, propria noastră bancă, de ce să plătim un bancher extern să facă treaba pentru noi când am putea o face mult mai ieftin? Un ultim comentariu. Am revizuit un pic lista țărilor eligibile, reducând-o în mod substanțial, pentru că în această listă aveam o serie de țări un pic cam ciudate care sunt acolo pe listă, cu venituri peste uh, media statelor membre, de exemplu Singapore, Corea de Sud, uh, Islanda, Israelul și altele. Deci am propus să uh, eliminăm aceste țări pentru că nu e niciun motiv pentru care să le oferim uh, garanții suplimentare acestor țări cu venituri superioare. Consiliul a adăugat o țară pe această listă fără uh, aprobarea noastră, Taiwanul. Comisia a propus să se ia de pe listă Hong Kongul și Macao. Uh, însă Taiwanul fusese oarecum uh, uitat și practic aceleași justificări s-ar aplica și în acest uh, caz. Și există o singură țară pe care am propus să o adăugăm pe lista țărilor potențial uh, eligibile, Iranul. Este o listă cu țări uh, eligibile în mod potențial. Deci asta nu înseamnă că Iranul devine eligibil dintr-o dată, ci că s-ar putea la un moment dat să se hotărească să uh, devină eligibil printr-un act delegat al Comisiei și, prin urmare, Parlamentul și Consiliul ar avea drept de veto dacă ar considera că nu trebuie susținut Iranul pentru a fi eligibil. Și mă opresc aici, domnule președinte. Sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la orice întrebări. Da, este uh, surprinzător să vedem că aveam uh, garanții din partea BEI pentru țări precum uh, Singapore și altele. Mă întreb care este foaia de parcurs, care este viziunea strategică pe care o avem. Pentru că împrumutăm așa peste tot. Mi-aș dori să înțeleg ce este în spatele uh, unei astfel de atitudini. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Uh, probabil că îl vom asculta și pe domnul Ben, care este reprezentantul BEI. Domnul Mureșan, mulțumesc. Domnule președinte, în primul rând vreau să spun că salut și eu dorința Comisiei de a extinde acest mandat de împrumuturi externe al BEI Cred că acest mecanism este unul dintre cele mai semnificative prin care Uniunea Europeană stimulează investițiile și dezvoltarea în afara UE și în special în vecinătatea noastră. Și mai ales în cadrul, uh, uh, în contextul instabilității în vecinătatea de est, noi cred că trebuie să susținem uh, Ucraina pentru a-și menține instituțiile, statul de drept și economia în general, de aceea e necesar să ne centrăm în primul rând pe țările din vecinătatea noastră, din estul și din sudul Europei și să uh, prioritizăm mai bine resursele de care dispunem. Acum, o primă observație legată de țările eligibile. Cred că a fost foarte bine să excludem țări uh, dezvoltate care nu au nevoie acută de finanțare din partea BEI, s-a menționat uh, Corea de Sud, Singapore, Islanda și așa mai departe. De asemenea, cred că e corect uh, să includem Iranul pe lista țărilor potențial eligibile, însă asta nu înseamnă pentru mine că Iranul va primi în mod automat finanțare din partea BEI pe termen scurt. Este important însă să Uh, există prevederile necesare, antifraudă și așa mai departe și aceste criterii se aplică Iranului și altor țări, nu numai lui, astfel încât banii să ajungă la țările care au cu adevărat nevoie, la IMM-urile care au uh, nevoie. Și criteriile trebuie să fie adecvate. Deci, deschidem ușa către Iran, însă aceasta nu înseamnă că ar trebui să finanțăm Iranul uh, încă de mâine. Acum, plecând de la întrebarea pe care a pus-o Eider legată de creșterea propusă de comisie, dacă este potrivită sau nu. Care este situația la ora actuală? 46% din mandatul de împrumut extern al BEI a fost deja utilizat până la sfârșitul anului 2016 și situația este mult mai gravă în Est, unde 84% din sumele alocate au fost utilizate până la sfârșitul anului trecut. Din ce motiv? Asta s-a întâmplat pentru că activitatea de împrumut pe care am făcut-o în Ucraina și care n-a fost anticipată la începutul mandatului a, a schimbat aceste previziuni. Deci e clar că pentru vecinătatea uh, Um, estică, um, creșterea de la 4,8 la 6 milioane nu este suficientă, pentru că dacă banii vor merge în același ritm în continuare înspre est, atunci resursele vor fi terminate până la jumătatea anului 2018. Deci, ori în 2018 împrumutul către o regiune care este absolut esențială pentru Uniune pur și simplu se termină, fie încetinim Uh, procesul de finanțare. Deci, oricum, situația nu este bună și tocmai de aceea cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să creștem clauza de flexibilitate, așa cum a spus și Comisia, de la 10% la 20%, pentru a putea oferi băncii posibilitatea să se centreze pe acele domenii, proiecte sau zone care sunt strategice pentru Europa. Din punctul meu de vedere, Cred că uh, vecinătatea sudică și vecinătatea estică uh, au mult mai mare nevoie de ajutor decât uh, alte părți, cum ar fi America Latină sau Asia. Deci mai multă flexibilitate pentru a utiliza banii pe care îi avem pentru țările strategice pentru noi, astfel încât să nu ajungem într-o situație în care angajamentele noastre față de aceste țări să uh, trebuiască să uh, nu se respecte. Și acum, referitor la ce a spus Eider, uh, cred că uh, creșterea cu 35-36 de milioane este minimă. Știm cu toții că idealul pentru ca BEI-ul să-și îndeplinească misiunea către uh, sfârșitul mandatului ar fi de 38 de miliarde, ar fi mult mai potrivită. Trebuie să vedem însă și care sunt resursele de care dispunem, însă eu cred că această creștere de 35-36 uh, uh, miliarde este minimă pentru ca băiul să-și continue activitățile. Am o singură întrebare uh, în ceea ce privește vecinătatea estică și mai ales legată de Ucraina. Vreau să vă întreb ce părere are banca, cum vede pe viitor susținerea față de Ucraina, pentru că ținând cont de sumele deja cheltuite acolo, există posibilitatea de a întrerupe această activitate de împrumut. Uniunea își poate respecta angajamentul pe care l-a făcut față de Ucraina și care vor fi consecințele pentru alte țări, ținând cont de faptul că o bună parte a banilor uh, alocați merg către Ucraina. Deci ce se va întâmpla cu celelalte țări din vecinătatea estică care au legături puternice cu Uniunea, Republica Moldova, Georgia, care au și ele acorduri de asociere deja semnate. E vorba de țări mai mici, dar uh, cu față de care avem un angajament politic clar. Mulțumesc. Înainte de a cere Comisiei și BEI să răspundă, domnul Böge, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord cu cele spuse de domnul Mureșan. La un moment dat am fost raportor al Comisiei uh, pentru Bugete și uh, am negociat uh, primele mandate ale BEI, primele mandaturi, mandate de împrumuturi externe. Ei, am senzația că în ultimii ani BEI a a avut o bună gestiune, pentru că garanțiile au fost rare ori folosite. Asta e partea pozitivă pe care trebuie să o subliniem. Întrebările puse de doamna raportor sunt corecte. Eu cred că trebuie să facem în așa fel încât uh, această adăugire la mandat să nu fie analizată separat. statele din jurul nostru, din uh, Est, din Orientul apropiat, uh, dar și statele din Sud, se află într-o situație dificilă. Unele dintre ele sunt state eșuate și, bineînțeles, din această situație decurge o, decurg o serie de consecințe potențial negative pentru Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea se pune întrebarea ce am făcut sau n-am făcut în trecut pentru a sprijini stabilizarea acestor uh, state. Se pare că lucrurile n-au funcționat prea bine. Dar asta nu înseamnă că eu vreau ca un, nou, un instrument să fie suplimentat și să-l considerăm a fi soluția, fără a avea mai întâi de toate o politică solidă. Deci eu consider că comisia noastră nu trebuie să pornească doar de la o premisă tehnică în momentul de față sau bugetară. Noi suntem politicieni. Asta înseamnă că împreună cu colegii din celelalte comisii ale Parlamentului European trebuie să evaluăm uh, structura, funcționarea acestui uh, instrument de asemenea, trebuie să vedem ce funcționează, ce nu funcționează și după aceea va trebui să vorbim despre dimensiunea garanțiilor pe care suntem pregătiți să le oferim. Deci eu promovez mai degrabă o abordare complexă și completă, asta pentru ca pe viitor să ne putem asigura că rezultatele obținute sunt mai bune decât în trecut. Mai vreau să spun un lucru. Și anume, și aici nu sunt neapărat de acord cu uh, Siegfried. Sunt uh, membru al dele- delegației cu Chile și Eurolat și uh, la AFET sunt președintele grupului de monitorizare pentru America Centrală. E drept că unele state n-au ce căuta pe această listă. Dar dacă ne uităm la situația strategică, geopolitică, situație care apar acum, în momentul în care președintele Trump de la o parte tratatul transpacific, trebuie să ne punem întrebarea ce rămâne pentru noi. În statele din America Centrală și statele din America de Sud există Uh, exemple de bune practici, dar există și exemple pe care, negative pe care ar trebui să încercăm a le îmbunătăți. Și asta se aplică și la statele din sudul Europei și în uh, Orientul apropiat. E uh, momentul să ne asumăm rolul de mm, diplomați la nivel mondial. Și tocmai de aceea, stimați colegi, uh, trebuie să folosim timpul uh, care ne rămâne până la depunerea, până la termenul de depunere a amendamentelor, să folosim timpul pentru a discuta cu experții din celelalte comisii ale Parlamentului European. Trebuie să vedem alături de ei cum anume trebuie să procedăm. Da, mai multă flexibilitate, sunt într totul de acord, dar mai multă flexibilitate nu ar trebui să ducă la neglijarea lucrurilor pe care le-am discutat chiar ieri, și anume cele legate de implicarea uh, Parlamentului European în toate aceste negocieri. Uh, asta am stabilit. Uh, comisia ar trebui să ne înțeleagă poziția și împreună să cădem de acord astfel încât acest instrument să fie negociat mai repede și mai fructuos decât în trecut. Mulțumim. Cine mai vrea să intervină? Eu cred că pe baza acestui document de lucru putem, iată, purta o dezbatere până la urmă esențială. Deciziile pe care trebuie să le luăm au de-a face direct cu viziunea strategică a Uniunii Europene. Și tocmai de aceea aș vrea să aflu care este foaia de parcurs în domeniul acesta al Comisiei, dar și al a BEI. Vorbim aici despre geopolitică, nu? Am văzut uh, că am acordat uh, împrumuturi unor regiuni din China. China, până la urmă, ne împrumută bani pentru o serie de lucruri uh, și în același timp, noi dăm împrumuturi regiunilor chineze. Dacă am fi făcut-o pentru a sprijini uh, întreprinderile europene, atunci uh, toate bune și frumoase. Dar e clar că trebuie să discutăm despre locul pe care și-l asum sau rolul pe care și-l asumă Europa în uh, lumea asta glo- globalizată. Și trebuie să discutăm despre instrumentul acesta, instrumentul acesta pe care îl oferim uh, BEI. E clar că subiectul acesta este unul uh, esențial, dincolo de aspectele tehnice. Este un subiect care va fi discutat în plenară, pentru că este un subiect uh, care îi interesează pe cetățeni. Aveți cuvântul, doamnă. Îmi pare rău, spune doamna Niria, dacă intervin atât de târziu. Dar, într-adevăr, trebuie să investim în infrastructura publică, în educație, sănătate, trebuie să uh, investim cât mai mult cu putință pentru ca principiul statului de drept, uh, democrația să, să aibă de câștigat, să, să înflorească. M-am uitat la garanțiile pe care le-am discutat ieri. la galaxia de instrumente pe care am discutat-o ieri și, și uh, tot mă întrebam cum am putea să le, le uh, explicăm cetățenilor europeni ce anume facem. Ei, le putem explica ce anume facem doar dacă avem o transparență de plină în contextul acesta da, uh, e, e important ceea ce am făcut până în momentul de față, dar trebuie să facem mai mult, trebuie să investim în uh, comunități până la urmă, pentru că comunitățile sunt cele care generează creștere economică și stabilitate. E important uh, E important să facem investiții, dar nu doar de sus în jos, ci de jos în sus. Se vorbește despre credite mici uh, la BEI, da, dar uh, trebuie să ne asigurăm că aceste credite mici sunt mai bine exploate, exploatate și în plus, intermediarii în uh, lanțul acesta de creditare ar trebui să dispară, pentru că acești intermediari generează mai multă birocrație, mai multă povară. E important ca banii noștri să ajungă direct la fața locului, la oamenii aia care ajută ajută democrația, ajută, uh, contribuie la creșterea economică. Deci, eu cred că BEI trebuie să sprijine și IMM-urile, dar și întreprinderile sociale sau asociațiile. Mulțumesc! Mulțumesc, nu mai există alte intervenții, văd. Poate că domnul Bernd de la Bay ne-ar putea spune, așa, în câteva cuvinte, cine anume solicită credite. Este vorba despre operatorii publici, este vorba despre eh, întreprinderi, IMM-uri, care e mecanismul până la urmă și care-i foaia de parcurs și cine anume formulează foaia de parcurs, uh, politicienii, politica sau Consiliul de Administrație. Mulțumesc, domnule președinte, că iată ne dați ocazia de a reacționa la aceste întrebări. S-au uh, pus în discuție o serie de aspecte tehnice pe care nu le voi uh, comanda, uh, comenta în momentul de față. Cred că e nevoie de o analiză mai aprofundată uh, pe tema aceasta. Da, eu cred că trebuie să percepem un uh, comision, dar până la urmă am uh, reușit totuși în lipsa acestor comisioane să generăm un profit pentru Uniunea Europeană de 700 de milioane de, 700 de, milioane de euro. Acum s-a tot vorbit despre lista aceea de țări uh, ei, dați-mi voie să vă spun că niciunul dintre aceste state n-am folosit mandatul nostru de împrumuturi externe pe termen lung. Uh, există o politică de alocare și ce înseamnă asta? Că chiar și în statele acoperite de acest mandat, spre exemplu Turcia, încercăm să uh, folosim uh, propria noastră facilitate de riscuri pentru creditele acordate. Asta dacă împrumuturile, bineînțeles, uh, merg mână în mână cu politicile europene pe care le susținem în respectivele state. Spre exemplu, în Turcia, uh, împrumuturile făcute de anul trecut au fost în mare parte garantate de către noi și nu uh, de către bugetul european. Bineînțeles, Singapore, Corea de Sud sau Islanda nu primesc fonduri garantate prin ELM. După aceea se punea o întrebare legată de strategia noastră. BEI este Banca Uniunii, Uniunii Europene, deci noi respectăm uh, strategia Uniunii Europene, așa cum a fost ea creionată de Parlament și Consiliu. Un exemplu în acest sens ar fi exemplul Estului, la care s-au referit o serie de vorbitori. Ei, în Est ni s-a cerut uh, să creștem permanent creditarea, dată fiind angajamentele Uniunii Europene, am crescut creditarea cu 3 miliarde. Deci, uh, iată, n-am cheltuit prea mult, cum s-a spus, ci pur și simplu am reacționat la politica Uniunii Europene și la um, instrucțiunile pe care le-am primit din partea legiuitorului european. Ni s-a cerut așadar să creștem uh, creditarea cu 3 uh, miliarde, ceea ce am și făcut, dar a trebuit uh, să folosim garanțiile. Și tocmai de aceea creșterile prevăzute pentru Est în momentul de față nu ajung, nu depășesc, nu depășesc cele 3 uh, miliarde. Plafoanele actuale așa cum sunt ele scrise negru pe alb uh, uh, în actele uh, legislative europene, nu ne permit să susținem creditarea în Ucraina, dar nici um, în alte state din Est, pentru că se păstrează până la urmă același volum de, de fonduri ca și până anul trecut. Deci, pentru a rămâne în uh, plafonul garanției și să știți că creditarea acestei regiuni este dificilă, am tot încercat să mm, nu folosim această garanție, dar există riscul politic care ne obligă până la urmă să o folosim. Tocmai de aceea a fost creat ELM-ul. Deci, date fiind situația de acolo, va trebui să reducem creditarea anul acesta, să-l reducem cu jumătate anul viitor și peste trei ani să um, stopăm creditarea date fiind plafoanele existente. Deci nu vom mai acorda, s-ar putea să nu mai acordăm credite Ucrainei pe viitor. Bineînțeles că ne-am dat credite Rusiei pe de altă parte, din nou conform instrucțiunilor care ne-au fost trasate. Ați vorbit despre flexibilitate. Apreciem flexibilitatea, bineînțeles, dar, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că flexibilitatea a, a, aceasta acordată BEI uh, reprezintă până la urmă o acord dare a sau o încredițare a, a responsabilităților politice aceleiași bănci. Noi considerăm că alte instituții europene ar trebui să fie responsabile de, de strategie, de politică. După aceea China. Da, am creditat China, dar în contextul acțiunii pentru protecția mediului înconjurător. Am încercat uh, să ajutăm din punctul acesta de vedere uh, China. De ce? Pentru că mediul înconjurător este un bun public, uh, al, este bunul nostru al tuturor. Uh, până la urmă, China este un mare poluant și dacă ne dorim ca schimbările climatice să fie reversibile, atunci e clar că e important să investim în China. Domnul președinte întrerupe. Uh, îmi cer scuze pentru întrerupere. Uh, spuneți că mm, împrumutați bani Chinei pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, cui îi revine aceste împrumuturi? Statului sau întreprinderilor europene care acționează acolo? Oferim credite sectorului uh, privat, operatorilor privați. Majoritatea creditelor pe care le acordăm merg în sectorul privat. Ne concentrăm uh, pe organismele europene. Domnul președinte, întreprinderile acestea private sunt ele chineze sau europene? vorbim uh, despre creditarea sau uh, finanțarea unor uh, proiecte care sunt demarate de, de obicei de consorții internaționale. Acestea sunt cele mai în măsură să ducă la bun sfârșit proiecte de o asemenea anvergură. Deci, respectăm liniile directoarei internaționale pentru achizițiile publice, deci fiecare proiect uh, finanțat uh, de BEI uh, respectă regulile, interna- regulile internaționale. Proiectele trebuie să fie demarate de cei mai buni prestatari de servicii și dacă se garantează faptul că um, întreprinderile care intervin în proiect sunt într-adevăr de calitate, noi putem acorda banii. Da, dar ce să înțeleg eu? Eu, eu aș vrea să aflu dacă sprijinim acele proiecte care sunt demarate de consorții din care fac întreprinderi, parte întreprinderile europene sau, sau nu. Dar oferim credite și uh, companiilor străine. De ce? Pentru că Uniunea Europeană nu sprijină comerțul uh, uh, deschis. E nevoie de proceduri de achiziții publice deschise care să respecte um, regulile internaționale. Dar dacă însă guvernul indian, spre exemplu, vrea să creeze un parc de uh, instalații eoliene și spune că doar companiile uh, indiene ar trebui să fie parte integrante a acestui uh, proiect, ei, deci în cazul acesta noi nu oferim credit pentru că ni se pare că regulile sunt încălcate. Dacă există însă o firmă din Mexic care oferă servicii mai bune, atunci noi am sprijinit în un, pentru un proiect în India. Deci noi, practic, sprijinim până la urmă accesul la aceste, deschis la aceste uh, piețe și ne dăm seama că de cele mai multe ori, până la urmă, la final, companiile europene sunt cele favorizate. V-am răspuns la întrebare? La Banca Europeană de Investissement Președintele, închipui că atunci când BEI are nevoie de fonduri ca să asigure finanțarea operațiunilor uh, la care își uh, aduce suportul, probabil chinezii tocmai cu fondurile lor suverane participă și ei la uh, aceste împrumuturi pe care le lansează BEI, care le permit apoi să financeze operațiuni de luptă împotriva degradării climei în China. Poate să, poate să existe și o asemenea situație, nu? Răspuns, da, într-adevăr. Uh, nu finanțăm 100% niciun fel de proiect pe care îl susținem. Deci există cofinanțare a proiectelor și asta în mod de a asigura că mm, vin și alte investiții. Uh, încercăm să susținem atât cât este necesar ca un proiect să se, să se poată realiza. Dacă e o uh, cotă uh, mică, 20%, foarte bine, ca 80% e uh, finanțat din alte surse, atâta timp cât proiectul se realizează uh, și susține obiectivele noastre politice, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice. Da, pot fi și uh, investitori din China, sau pot, așa cum pot fi din Japonia sau din Europa. Uh, investors, for example. Pot fi investitori uh, cu caracter instituțional din Europa, de asemenea. Mă rog, cred că am răspuns la realitatea întrebărilor, dar aș reveni la un comentariu sau o întrebare, dacă Garanția de la ora actuală permite continuarea creditării uh, la nivelul actual? Se pare că nu, tocmai pentru că am utilizat uh, uh, toți banii. Am atins plafonul garanției și o reducere de 60% a creditării în Est. Însă, asta nu se va întâmpla imediat. Nu putem opri creditarea imediat. Uh, asta se întâmplă treptat. Există un proces al evaluării acestor proiecte. Deci uh, vom vedea ce spune legislația, dacă e nevoie să încetinim uh, procesul de creditare și apoi uh, nu vom mai putea până 2018 să continuăm creditarea spre cele din este. Iar ultima întrebare se referă la galaxia de noi instrumente și uh, Uh, care uh, se referă la buget. Um, da, știm că sunt uh, diverse instrumente adresate politicilor și obiectivelor politice externe Uniunii Europene. Noi suntem o bancă europeană și putem ajuta, putem să ne asigurăm că există acest caracter complementar uh, și că aceste instrumente sunt utilizate în cel mai bun mod. După cum știți, noi punem în aplicare și alte instrumente, facilitățile de risc propriu, după cum spuneam, dar și în Africa subsahariană, în Marea Caraibelor, în Pacificul de Sud avem alte facilități. Avem și uh, propriile resurse cu garanții ale statelor membre. Asta ne permite uh, să nu ocup, ne ocupăm doar de chestiuni cum este capacitatea de rezistență economică, ci și direct chestiuni care țin de sursa problemei migrației. So me on the ground uh, uh, questions uh, we, we... În uh, ce privește acțiunea noastră în fața locului, da, sunt de acord. E importantă sprijinirea IMM-urilor și antreprenoriatului și, și chiar facem acest lucru. Pe de o parte susținem sectorul financiar în dezvoltarea sa, pentru că, până la urmă, aceste țări au nevoie de un sector financiar care să fie cât mai dezvoltat ca să poată susține acest tip de inițiative de antreprenoriat și apoi avem și programe directe, cum ar fi microfinanțarea, avem uh, o sumă alocată Africii subsahariane de deci 500 de milioane. Uh, apoi uh, avem un fund de tip revolving, apoi cu colegii din Comisia și statele membre mm, vrem să alocăm o sumă și pentru vecinătatea de la Sud, Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Balcanii de Vest. Însă, da, sunt de acord cu domnul președinte trebuie să aibă loc o dezbatere, să vedem uh, cum putem uh, consolida aceste instrumente pentru politica de dezvoltare și să uh, trebuie ca acestea să fie mai coerente și ne vom aduce contribuția la această dezbatere dacă doriți acest lucru. Mulțumesc pentru atenție. Si, monsieur, merci pour toutes ces... Președintele, mulțumesc pentru toate aceste precizări. Cred că, într-adevăr, ar trebui organizată o asemenea dezbatere, un atelier ar trebui să organizăm privitor, privitor la finanțarea pe care o poate garanta Uniunea Europeană și să vedem uh, care ar fi viziunea strategică uh, de pe urma căreia uh, vom aloca fonduri pentru asta. Dacă reprezentantul Comisiei mai dorește să adauge ceva. Mulțumesc. Câteva comentarii, dacă îmi permiteți, în legătură cu chestiunea, uh, cu chestiunea gestionării activelor. Da, Marcus are dreptate. <clears throat> B, uh, chiar generează profit, însă în legătură cu sumele pe care le gestionează comisia, de asemenea, există profit și de acolo, așadar uh, e vorba de costuri uh, suplimentare extra pe care le plătim noi ca taxe bei, dar e mai bine decât să internalizăm, uh, externalizăm acest lucru. în legătură cu uh, suma globală, eu cred că ideea e de a prioritiza mai bine. Pentru că prioritățile noastre se îndreaptă doar spre anumite părți ale lumii. În vecinătatea de la est, de la sud, sigur, sunt priorități. Refugiații care ne bat la ușă nu provin din China sau Brazilia. Știm clar acest lucru. Deci, trebuie ca BEI să utilizeze aceste oportunități ca să utilizeze cât mai inteligent flexibilitatea suplimentară pe care ne propunem să o acordăm. Și e ceva important. De asemenea, BEI trebuie să se implice și în zonele care sunt uh, mai puțin importante pentru noi sau mai puțin riscante. Dar asta cu asumarea propriului risc și propriilor resurse, dacă e să ne gândim la China sau Brazilia. Ai nevoie, bei, de garan garanții de la bugetul european în mod sistematic pentru uh, credite în China? Nu știu, poate BEI ar trebui să facă mai multe și să-și uh, angajeze mai mult propriile resurse. Problema cu care ne confruntăm noi e că bugetul are limitări naturale, ca să spun așa, nu poate funcționa uh, ca o mașină de cash de unde să tot ia bani fără limite. Bun, ar fi bine să fie așa și iar sigur că ar putea face mult mai multe dacă ar avea fondurile sau uh, garanția noastră este una cu titlu gratuit mm, cu excepția acestui bloc uh, de noi activități, sigur s-ar putea face mai multe, dar problema reprezintă fondurile care sunt disponibile cu uh, rubrica 4 a cadrului financiar general, dar bun. Sigur, la fel ca în filmul Scripteau de pe acoperiș aș putea și eu să cânt dacă aș fi bogat. Dar uh, nu avem suficiente fonduri la dispoziție, deci ce facem noi deja e că totuși am extins destul de mult posibilitățile cu, față de ceea ce se prevedea. Uh, pentru că se prevedea doar uh, o uh, mică extindere. Noi am pus 5-6 miliarde până la urmă, ceea ce e mult mai mult. Eu vorbesc totuși sub controlul colegilor mei de la Direcția Generală pentru Bugete, dar nu știu cum putem să mai <laughs> încadrăm în rubrica 4 acele uh, sume suplimentare pe care și le-ar dori în BEI. Sigur că uh, există și problema reprioritizării, e un exercițiu delicat pentru BEI, însă nu avem nicio baghetă magică. Trebuie să ne gândim și la faptul că BEI va dispune și de posibilitatea de a utiliza noile facilități pe care le creăm noi. Doamna Gardia Sava este raportare pe această temă, EFSD. Și acest, această facilitate LM uh, despre care vorbim noi astăzi uh, nu este o facilitate exclusivă sprijinită de bugetul european uh, pentru care BEI ar putea dezvolta politici. E vorba doar de a-i ajuta să nu mai suporte atâtea presiuni ca până acum. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, dar am avut o dezbatere asupra galaxiei bugetare. Acum trebuie să vedem ce face Europa, care este obiectivele sale, obiective comune întregii Europe. În ziua în care vom ști exact ce vrem să facem cu Uniunea Europeană, cu siguranță vom avea și mijloacele uh, financiare necesare. Acum, în încheiere, doamna Gardia Saval. Avem deci acest document de lucru, pe trei săptămâni vom, vom avea un raport, desigur. Doamna Galia Sabal, mulțumesc în primul rând pentru dezbatere, domnule președinte, pentru că, iată, s-au clarificat unele idei. Mulțumim și pentru toate informațiile acordate de către Comisie și BEI. Acum voi putea începe să uh, elaborez proiectul de raport. Acum, ce nu e încă clar e calendarul, pentru că Februarie e o lună mai scurtă, apoi avem și săptămâna de la Strasbourg, avem și săptămâna turcoază și atunci uh, nu avem uh, o întrunire a Comisiei de Buget între 9 februarie și 6 martie. Împreună cu președintele secretariatul vedem dacă nu putem cumva convoca uh, undeva atunci o, o reuniune și să, prezent, să vă prezint raportul și să vedem și termenul pentru amendamente și așa mai departe. Dar vom vedea care va fi calendarul și vă vom informa rapid când vom ști, pentru că ideea ar fi ca uh, totul să fie determinat cu negocierile și acordul privitor la mandatul extern al BEI, uh, să, asta să se termine tot, tot acest proces înaintea verii. Merci, Madame Gazabal. Mulțumim. Je pense que notre discussion couvre également le fond. Că discuția noastră s-a referit și la fondul de garantare a acțiunilor externe, deci cu asta putem trece la următorul raport, și anume e vorba de fondul de coeziune și instrumentele financiare și subvențiile, granturile în politica de coeziune a UE. Gracias. Din nou, doamna Gandia Saba. Mulțumesc, domnule președinte. Iată cât am de lucru în această dimineață. Bun, foarte rapid e un aviz uh, pentru un uh, raport al Comisiei Regii, vorba de instrumentele financiare și relația lor cu politica de coeziune. Am încercat, uh, așa cum și trebuie, să ne limităm la mm, subiecte care țin strict de buget într-o primă parte <clears throat> am dorit să arăt clar care este obiectivul uh, utilizării instrumentelor financiare, pentru că există multe îndoieli sau uh, unii consideră că instrumentele financiare pot folosi la orice și în orice situație și e important să spunem că utilizarea acestor instrumente financiare uh, trebuie să existe acolo unde există probleme cu piața sau unde condițiile de investiții nu sunt dintre cele mai bune și uh, Apoi a fost important să subliniem că fondurile provenind de la aceste instrumente financiare sunt garantate cu fonduri europene, deci cu bani publici. Și atunci nu putem să ne gândim la, la rentabilitatea economică sau la uh, interesele private. Nu, trebuie să fie vizibilă eticheta Uniunii Europene, deci sunt bani publici și trebuie să ne gândim mai mult la aspectul social și la beneficiul public. Am făcut un rezumat al modului în care sunt utilizate instrumentele financiare și, bun, dacă comparăm cadrul financiar anterior cu cel de față, s-au dublat sumele care se află la dispoziția acestor instrumente financiare pe de altă parte, am dorit în document să uh, mă refer și la întârzierea demarării tuturor fondurilor de coeziune și nu doar că e ceva rău în sine, pentru că nu reușim să facem aceste investiții atât de necesare pentru regiunile noastre, ci și se întârzie plățile. Și ne întoarcem iar la situația în care se tot acumulează facturile neplătite la finalul cadrului financiar și apoi, uh, din nou, Uh, am subliniat uh, necesitatea ca Parlamentul European să dispună de mai multe puteri de control democratic, să primim uh, informații mai multe și mai de calitate și atunci cred că pentru a modificare regulamentului financiar cu uh, aceste obligații ne va uh, da o șansă să fim mai bine informați, să avem informații mai accesibile și reguli mai simple pentru a utiliza respectivele instrumente și mm, am avut și dezbaterea de ieri să putem face o combinație între fondul de investiții Juncker cu uh, fondurile de coeziune. Și atât. Președintele, mulțumesc. Schimb de vedere, domnul Novakov. Thank you very much, Chair. Uh, first and foremost, I would like to thank uh, Ms. Gardia Zabal for, for her dedication. And... Mulțumesc și vreau să-i mulțumesc doamnei Gardia Zabal pentru întreaga muncă și cooperare cu noi. Cred că am reușit să găsim un temei comun. E un subiect important Mai sunt încă mici diferențe de opinie, dar vom găsi un compromis, sunt convins. Am prezentat deja acest document la regii, deci nu voi intra în detalii, dar câteva cuvinte, dacă mi îngăduiți. Mă bucur că doamna Gardia Saval menționează și calendarul pentru uh, acest raport. Uh, E unul din primele care, cu care se demarează dezbaterile post-2020 cu noul cadru financiar. Avem și Omnibus pentru un moment. Am fost prim, avem primele rezultate ale grupului de nivel înalt privitor la simplificare. Raportul vine exact la timp și cred că participarea activă a membrilor Comisiei pentru Buget e foarte importantă deoarece cu cât mai mulți experți sunt implicați, cu atât mai bun va fi rezultatul. Am un coleg de la Regii care spune ă, dacă ne pregătim bine, avem și rezultate bune, dar pentru a fi bine pregătiți avem nevoie și de voi. Cum am spus la Regii, dacă instrumentele financiare și uh, granturile sunt uh, cele două reactoare ale unui uh, avion, ne dăm seama că nu ne-am urcat niciodată într-un, într-un avion uh, ca, pentru care funcționează doar un reactor. Deci trebuie să funcționeze ambele reactoare. Am terminat aici metafora. Mulțumesc uh, pentru munca dumneavoastră și sunt convins că va fi foarte utilă pentru ce am de făcut în viitor. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Doamna Gardia Saval, doriți să interveniți din nou? În concluzie, nu. Atunci, uh, termenul de amendamente se va depune până pe 31 ianuarie, la orele 12. Comisia de bugete va vota pe 6 martie și uh, votul Comisia uh, competentă pe fond, Comisia Regii, va vota pe 20 martie. Și acum dau cuvântul domnului González Pons pentru gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, raport de aviz subliniază uh, nevoia ca Comisia să țină cont de situația reală a navelor de pescuit din regiunile ultraperiferice. Și aceasta pentru a vedea posibilitatea de a acorda ajutoare pentru reînnoirea acestor flote de pescuit. Și insist asupra faptului că e vorba doar de regiunile ultraperiferice. Este vorba de o cerere veche, pentru că flota de pescuit în zonă este foarte veche și aceasta pune în pericol siguranța pescarilor și uh, problema, probleme de pescuit în zonă. La ora actuală nu există ajutoare pentru că ele au fost eliminate în 2002 din politica de pescuit comun pentru a nu avea o capacitate excesivă de pescuit care în trecut a dus la o supraexploatare a resurselor maritime. Totuși, în regiunile ultraperiferice, doar în aceste regiuni, E vorba de o flotă artizanală cu uh, impact asupra mediului redus și cu uh, unelte de pescuit tradiționale. Uh, temeiul este articolul 349 uh, al TFUE care ne permite adoptarea de măsuri specifice în aceste regiuni din cauza uh, condițiilor specifice, sociale și în special din cauza îndepărtării sale geografice. Criza economică a lovit și mai puternic în aceste regiuni, unde s-a ajuns la o rata șomajului care depășește media europeană. De aceea cer ca statele membre și Comisia să promoveze și să simplifice accesul uh, la fondurile structurale și de investiții europene și la alte instrumente pentru a favoriza creșterea și dezvoltarea economică a acestor regiuni atât de îndepărtate de continent. Termenul pentru amendamente este luni 30 ianuarie la orele 12 și începând de acum sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice comentariu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor. Doamna Gardia Saval, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu este raportul meu, dar doamna Toma nu putea veni, care este raportor din umbră. Doar câteva comentarii. Suntem uh, absolut de acord uh, pentru a acorda ajutoare la reînnoirea acestor flote de pescuit. E vorba de o flotă artizanală cu un pescuit responsabil, durabil, dar, uh, bineînțeles, Comisia de Bugete trebuie să evalueze, în primul rând, care este impactul bugetar al acestor ajutoare. Pe de altă parte, cred că ar trebui să ne gândim la posibilitatea unui regim uh, posei pentru pescuit, așa cum se întâmplă și pentru agricultură. Cred că ar putea fi o, un proiect bun. Vom prezenta amendamente și suntem convinși că vom ajunge la un acord. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Raportorul ne-a indicat că termenul pentru amendamente este 30 ianuarie orele 12. Votul la Comisia de Bugete va avea loc pe 6 martie și votul uh, în Comisia competentă pe fond uh, pe 20 martie la Comisia de Pescuit. Și acum, dragi colegi, Vreau să vă comunic că ne vom întâlni din nou la Comisia de Bugete pe 9 februarie la Bruxelles. Ați uh, primit de asemenea o notă informativă referitoare la raluri, deci la restanțe. Dacă mai dorește cineva să intervină la diverse, se pare că nu, atunci uh, se suspendă ședința și vom aștepta până la orele 10.30 pentru a începe ședința coordonatorilor. Vă mulțumesc pentru prezență.